Thanks a lot, ladies and gentlemen. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Bun venit la sesiunea de seară. Așadar, sesiunea se reia și uh, continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi, și anume declarația Comisiei referitoare la hotărârea Curții Europene de Justiție.